ele. Cred că împreună putem uh, face mai mult decât fiecare singur. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, și cu asta dezbaterea s-a încheiat. Votul uh, va avea loc mâine. Și, în fine, ultime, ultimele anunțuri. Mâine, pe 15 iunie 2010, de la ora 9 la ora 1 și de la ora 3 la 8 jumate și apoi de la ora 9 până la 12 noaptea. Programul a fost publicat pe site-ul Parlamentului European și cu asta vă mulțumesc. Mulțumim și interpreților. Ședința se suspendă.